verbale ale sesiunii anterioare. Văd că nu există obiecții. Sesiunea Parlamentului European se întrerupe aici. Vă urez tuturor drum bun! So, thank you.